Dragi prieteni, membri, am pierdut deja 8 minute din timpul pe care trebuie să-l petrecem împreună cu doamna comisar Tyson. Un călduros bun venit! Și o să vă dau cuvântul, doamna Tyson, după care o să le dăm ocazia raportorului și raportorilor din umbră să facă intervenții de câte două minute fiecare. Acum aveți cuvântul, doamna comisar. Mulțumesc, doamna președinte. Distinși membri, mă bucur să mă întâlnesc cu dumneavoastră, ca întotdeauna, Comisia de Ocupare din Parlamentul European. Mă bucur să vă prezint propunerea de revizuire a regulilor cu privire la coordonarea asigurărilor sociale. După cum știți, e un dosar care a fost marcat de prioritate legislativă în declarația comună a celor trei instituții. În primul rând, aș vrea să îl felicit pe raportor, domnul Balas, îi urez lui și raportorul din umbră și dumneavoastră tuturor mult succes pentru a avansa rapid cu acest dosar important când uh, îi întreb pe europeni ce apreciază cel mai mult uh, drepturile din Europa, în primul rând, uh, se referă la dreptul de libertate de circulație. Libertatea de circulație n-ar fi posibilă în practică fără reguli europene privind coordonarea asigurării sociale. Aceste reguli garantează cetățenilor că nu își vor pierde protecția de asigurări sociale când se mută în alt stat membru. Desigur, statele membre și asumă întreaga responsabilitate pentru modul în care proiectează și organizează asigurările sociale, ceea ce corespunde tratatelor. Regulile din regulament stabilesc cărui sistem un, îi aparține un cetățean mobil. Regula de ora coordonării asigurărilor sociale în Europa este că cetățenii ar trebui întotdeauna să fie acoperiți de un sistem și numai de un sistem. Acesta e principiul unicității. Și când contribuie sau au contribuit, e în principiu locul în care pot face cererile de prestații. Aceste reguli nu sunt noi, ele există din 1959 și au fost actualizate periodic de atunci încoace. Întrebarea care se pune este de ce ne trebuie acum o altă actualizare? Pentru a ține cont de mai multe aspecte, evoluții, dezvoltări legale, sociale, de mediu. La sugestia experților din statele membre, acelor experți care au sarcina să implementeze și să interpreteze setul complet de reguli în viața de zi cu zi uh, din Comisia Administrativă. Și ce propunem concret? E o actualizare în patru domenii. Mai întâi, în legătură cu ajutoarele de șomaj. Să le dăm posibilitatea celor în căutare în loc de muncă să se ducă în altă țară timp de șase luni și să ia acolo ajutor de șomaj în locul celor trei luni în prezent. Permiteți-mi să vă explic de ce am propus asta vedem că în prezent avem un milion de europeni în căutarea unui loc de muncă în state membre care nu sunt statul membru de origine. Având în vedere rata mare a șomajilor din unele state membre și situația ocupării de pline sau chiar a <clears throat> carențelor de abilități în alte state membre, Uniunea Europeană are nevoie de mobilitatea celor în căutarea unui loc de muncă. Dar trebuie să le garantăm că vor putea fi mobili și în ce privește condițiile echitabile pentru toată lumea și care să nu permită așa numitul free riding. Deci ce propun? Când cineva care ia ajutoare de șomaj în țara în care a lucrat ultima dată, se poate să ducă acele ajutoare de șomaj cu el cel puțin șase luni în loc de trei luni în prezent dacă consideră că au o șansă mai bună de a găsi un loc de muncă în alt stat membru. Nu e vorba de free riding, pentru că a contribuit la sistem în țara în care are dreptul la ajutoarele de șomaj și exportul acestor ajutoare de șomaj um, trebuie să respecte anumite condiții. Persoana trebuie să fie ajuns șomer împotriva voinței proprii, statul membru responsabil a continua să aibă puteri de pline de a verifica acest lucru. În termen de șapte zile, persoana respectivă trebuie să se înregistreze la serviciu de ocupare din statul membru în care se mută și să respecte toate politicile active pe piața muncii acolo și serviciul de pe piața muncii trebuie să raporteze lunar autorităților din statul membru de origine în legătură cu eforturile de a găsi un nou loc de muncă. Propunem de asemenea o schimbare pentru lucrătorii de la frontieră care trăiesc într-o țară europeană și lucrează în alta și se întorc uh, acasă zilnic sau săptămânal. Dacă ajung șomeri, vrem ca statul membru în care au lucrat și au plătit contribuții sociale să plătească pentru ajutoarele lor de șomaj, cu condiția ca ei să fi lucrat acolo timp de cel puțin un an, deci cel puțin 12 luni e o regulă mai simplă și mai clară decât cele actuale. Și în fine, în ce privește ajutorul de șomaj, sugerăm că oamenii să fi lucrat timp de cel puțin trei luni într-un alt stat membru, înainte de a putea să solicite ca perioadele de asigurări anterioare să fie avute în vedere pentru a se califica pentru ajutor de șomaj. Cu alte cuvinte, ca perioade de muncă în noul stat membru și în fostul stat membru, să fie puse cap la cap, să vadă dacă au dreptul ajutor de șomaj sau nu. Apoi, o a doua parte a propunerii noastre introduce o definiție comună a prestațiilor pentru îngrijire îndelungată și a criteriilor de identificare a acestora. Prin urmare, o să fie mai clar cum sunt tratate aceste prestații în situații transfrontaliere și ce prestații de îngrijire pe termen îndelungat uh, pot să fi dispersă cetățenilor când se mută în străinătate. A treia parte se referă la accesul cetățenului în activă plan economic la prestații sociale. Am auzit și cred că și dumneavoastră ați auzit de cetățenii din multe state membre care pun întrebări spre la condițiile în care cetățenii mobili pot avea acces la prestații sociale. Astfel de îngrijorări se bazeze pe o proastă înțelegere a regulilor actuale, dar nu pot fi ignorate. Europa nu își poate permite să piardă bătălia pentru încrederea opiniei publice în libertatea de mișcare. Prin urmare, trebuie să le explicăm oamenilor care sunt regulile, de ce sunt echitabile și cum sunt puse în aplicare. Iar Comisia, în propunerea ei, prin urmare, codifică hotărâri importante ale Curții Europene de Justiție, care precizează că libertatea de mișcare nu înseamnă un acces necondiționat la prestații sociale din alte state membre. Statele membre pot să facă accesul la asistența socială și la prestații să depindă de un drept legal de domiciliu, deci cetățenii mobili trebuie să aibă mijloace suficiente de subzistență și acoperire cuprinzătoare de sănătate. Ceea ce se întâmplă deja, dar propunerea noastră face acest principiu și mai explicit clarifică de asemenea cine va fi influențat. E vorba de cetățenii inactivi, adică persoane care nu sunt în câmpul muncii și care nici nu-și caută activ un loc de muncă. În al patrulea rând, aliniem propunerea de coordonare a asigurării sociale cu cea pentru detașarea lucrătorilor, dar nu schimbă regulile de asigurări sociale pentru lucrătorii detașați. Lucrătorii detașați vor rămâne supuși sistemului de asigurări social din țara de origine dacă sunt detașați pentru mai puțin de 24 de luni. Stima membrii Parlamentului, propunerea noastră stabilește proceduri mai clare pentru autoritățile naționale pentru a verifica situația asigurării sociale a lucrătorilor detașați și de a combate posibile abuzuri, propuneri bazate pe contribuții foarte valoroase pe care le-am primit de la un grup de lucru ad hoc al Comisiei Administrative. Și, în fine, ceea ce nu e în propunere, Comisia a decis să nu propună nicio modificare la regulile privind exportul la locațiilor de copii, indiferent de uh, sentimentele puternice în opinia publică în unele state membre în legătură cu această chestiune dovezile care există atât în ce privește impactul economic cât și povara de reglementare nu sprijină ideea unei schimbări. În plus, am convingerea fermă că Uniunea Europeană nu poate să aducă argumente pe de o parte că oamenii au dreptul la același salariu pentru același loc de muncă în același loc și în același timp să accepte ca cei care contribuie cu aceeași rată la același sistem de asigurări sociale să primească niveluri diferite de prestații, de ajutoare în funcție de locul în care domiciliază ei sau copiilor. E o chestiune de echilibru și echitabilitate care ține de însuși nucleul proiectului european. Sunt conștient de faptul că acest lucru a fost perceput diferit în acordul uh, de anul trecut uh, pentru Regatul Unit, pe care șefii de state și de guverne l-au negociat în speranța că va da posibilitatea Uniunii Europene să continue să fie membra Uniunii Europene. Pentru anumite state membre a fost un acord extrem de dificil de acceptat, dar știm de asemenea că acest acord cuprinde și o altă clauză care a făcut întregul acord nul și neavenit drept consecință automată a rezultatului referendumului prin care s-a decis ieșirea din Uniunea Europeană. Distinși membrii Parlamentului, în ansamblu, schimbările propuse vor da mai multă transparență, certitudine legală și echitabilitate pentru cetățenii mobili, autoritățile publice, angajatorii și contribuabilii, o să faciliteze libertatea de mișcare și, în același timp, dă în statele membre instrumente mai bune pentru a evita abuzurile. Am avut un dialog constant cu Parlamentul European, cu statele membre, ca și cu alți factori implicați în legătură cu aceste chestiuni. Am ascultat observațiile și propunerile lor și sunt hotărâtă să fac tot ce îmi stă în putință pentru a facilita un progres rapid și lin la acest dosar, care, după cum spuneam la început, e o prioritate a celor trei instituții pentru anul 2017. Vă stau la dispoziție pentru a continua schimbul de păreri pe care le apreciez în mod deosebit pentru cooperare reciprocă. Sunt convinsă că vom ajunge la cel mai bun rezultat posibil pentru Uniunea Europeană și pentru cetățeni. Vă mulțumesc și dacă avem timp, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Doamna președinte, ne bucurăm să auzim asta pentru că sunt multe întrebări o să îi dau cuvântul raportorului, apoi raportorilor din umbră. Dacă nu depășiți un maxim de două minute, poate că va fi puțin timp și pentru alte câteva întrebări. Începem cu raportor, Domnul Balas are cuvântul. Două minute. Doamna comisar, vă mulțumesc pentru prezentare și claritate. Vă mulțumesc și pentru metoda adecvată Vedem că la acest subiect de coordonare a asigurărilor sociale era nevoie în prezent de noi propuneri. Aceste propuneri s-au făcut, sunt precise și acum e vorba ca Parlamentul să le dezbată. Nu cred că e rolul meu astăzi să încep să dau orientări. Ar trebui să fac asta mai târziu, după ce voi fi studiat împreună cu raportorii din umbra toate propunerile care s-au făcut. Din potrivă, poate să precizez câteva elemente de metodă și câteva aspecte de vigilență. La ultimele ați vorbit, doamnă comisar, chestiunea Brexitului va trebui să fie analizată și toate consecințele potențiale, în special pentru perioada de tranziție între decizia luată de către guvernul britanic și aplicarea efectivă. Cum vom integra acest fapt nou perioada actuală și în munca pe care o vom face în legătură cu chestiunea coordonării asigurărilor sociale. Un al doilea element uh, de vigilență în prezent și foarte important ca statele membre că au fost consultate, că a existat o consultare aprofundată, mă gândesc la partenerii sociali, angajatori, sindicate ale lucrătorilor, care trebuie să fie incluși în prezent în discuții ca să știm, să cunoaștem cât mai bine astăzi care le sunt solicitările, ce îngrijorează, ce revendicări au. Iată de ce trebuie să-i acceptăm nu neapărat automat, dar e nevoie de o aprofundare cu societatea civilă, cu reprezentanții ei, ceea ce mi se pare foarte important. Și închei, doamnă președinte, spunându-vă că în legătură cu propunerile făcute astăzi, cred că au meritul de a putea fi sprijinite în ansamblu, fără îndoială cu condiția de a fi completate și aprofundate. Ce mă privește, e nevoie de o dezbatere cu raportorii din umbra înainte de a putea să vă facem o propunere. Mulțumesc. Acum domnul Șulțe, două minute. Frau Kommissarin vielen Dank. Doamna comisar Thyssen, mulțumim pentru prezența astăzi în Comisia EMPLE. Trebuie să spun că, din punctul meu de vedere, ceea ce a propus Comisia ar fi o bază bună de lucru pentru Comisie și pentru Parlamentul European și obiectivul principal ar fi, trebui să fie să înlesnim libertatea de circulație la nivel european. Vreau să mă folosesc de ocazie ca să mă refer la două aspecte pe care le-ați menționat și dumneavoastră. În primul rând, alocațiile pentru copii, exportul acestora. Ar, s-ar pune întrebarea, din punctul meu de vedere, dacă ați avut și alte motive decât uh, uh, numărul mare de uh, cazuri disproporționate, spuneați că e mare, când ați explicat, n-am înțeles foarte bine de ce uh, s-au oferit anumite condiții britanicilor înainte de Brexit și acum, se spune, nu mai e valabil. Voiam să știu uh, dacă putem avea aici, în comisie, o discuție deschită, deschisă despre această temă. Și un alt aspect, cum a văzut uh, um, Comisia excluderea de uh, servicii sociale um, prevăzută de uh, hotărârea Alimanovici Acej. Uh, am fi dorit să se aducă mai multă certitudine juridică prin această hotărâre. Și apoi, în legătură cu uh, ajutoarele de șomaj uh, care se pot exporta acum pe șase luni, nu doar trei. De ce șase luni? De, de ce uh, nu se poate pe toată durata? Din păcate nu mai am timp, uh, așa că mă opresc aici. Mulțumesc. Thank you, Madam Harkin. Mulțumesc, doamna Harkin. Două minute. Mulțumesc. Îi mulțumesc, doamne comisar. Cred că ce încearcă să facă această propunere și realizează în mare măsură este să facă o legătură mai strânsă între locul în care sunt plătite contribuțiile și unde sunt solicitate prestațiile. Ceea ce încearcă să asigure o distribuție financiară a poverii mai echitabilă între statele membre. Și cred că propunerea face mult în acest sens. Câteva întrebări doar. Și Mă refer la ce a spus colegul domnul Schulze când a vorbit despre ce e în discuție pentru Marea Britanie sau ce a fost și nu mai e acum ca ofertă. Și avem o imagine de ansamblu. Nu mai țin minte cifra menționată. Nu știu, 1 sau 2%. Cred că o defalcare pe state membre ar fi foarte utilă. Și aș vrea să vă întreb dacă aveți o astfel de defalcare, pentru că povara anumitor state membre s-ar putea să fie foarte mare, mai ales dacă sunt state membre mici. Ceea ce trebuie examinat, dar cu siguranță cred că e o dezbatere pe care trebuie să o avem. De asemenea, aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu un răspuns pe care l-ați dat în legătură cu o întrebare referitoare la a face aceste prestații sociale dependente de reședința permanentă. Era ceva cauza 308-2014 Comisia împotriva Regatului Unit. În septembrie anul trecut ați recunoscut că sentința a făcut o clarificare importantă a drepturilor de acces la prestații asigurări sociale și ați spus că sentința a confirmat marea marge de discreție a statelor membre și că Comisia analizează sentința pentru a trage concluziile necesare. De deci sentință a fost de a face plata prestațiilor sociale dependente de dreptul la reședință permanentă. Considerând că asta nu e o formă de discriminare și nu interzisă. Aș dori niște comentarii din partea dumneavoastră în legătură cu asta și modul în care s-a integrat în uh, propunerea pe care o avem acum în fața noastră, pentru că unul dintre lucrurile pe care ni le spuneți este, doamna Harkin o întrerupe președinta și sentințele CEJ. Mulțumesc. Președinta, urmează Jean Lambert din partea verzilor. Aveți cuvântul. Tot două minute. Um, thank you, Madam President, and thank you, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și comisiei. Cred că sunt uh, elemente binevenite în această propunere. Personal mă bucur foarte tare că n-ați inclus aici modificarea regimului alocațiilor pentru copii. A fost mereu o manevră politică mai degrabă decât ceva care să țină de egalitatea la locul de muncă. Prin urmare, mă bucur să văd că nu avem de face aici cu astfel de contaminare în această propunere. În ceea ce privește prelungirea perioadei în care persoanele pot să meargă să-și caute de muncă, cred că noi, ca grup, în general, suntem de acord, iar în legătură cu cele trei luni înainte, care trebuie să fi trecut înainte de a putea cere ajutoare în altă parte sau servicii sociale, uh, cred că trebuie să vedem cum le definim, pentru că primele trei luni, de multe ori, sunt uh, locuri de muncă um, temporare sau uh, ocazionale, uh, și trebuie văzut cum le definim. De asemenea, suntem de acord și cu faptul că dacă vorbim de partea de asigurări sociale, de securitate socială, nu încercăm să rezolvăm problemele uh, detașării lucrătorilor prin mecanismul securității sociale, mai ales că știm că avem tot felul de persoane detașate de la câteva zile la persoane detașate pe o perioadă mai lungă de timp. În ceea ce privește reședința și accesul la drepturile sociale, cred că trebuie să analizăm îndeaproape, să ne asigurăm că oamenii nu sunt excluși de la reședința pe termen lung, nu li se refuză aceasta din cauza unor decizii neclare sau nefericite din statele membre care apoi duc la probleme pentru persoanele respective și, bineînțeles, pentru că e vorba de coordonarea sistemelor de securitate socială, știm că măsurile punte pun întotdeauna problemă atunci când treci dintr-un sistem în altul. Adică, deci, vrem să se acorde sprijin persoanelor care fac acest lucru ca să nu se piardă cumva printre ochiurile plasei când se mută dintr-un stat membru în altul. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Helga Stevens, care tocmai a sosit. Aveți două minute de acum. repet, spune doamna președinte, am vrea să se respecte timpul, două minute, pentru că sunt multe întrebări și trebuie să păstrăm posibilitatea ca și doamna comisar să răspundă. Doamna Stevens. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Eram în Comisia Libe și mi-a fost foarte greu astăzi pentru că avem reuniuni ale tuturor comisiilor aproape simultan. Dar iată, am venit. Mulțumesc, domnule Tyson, pentru eforturile pe care le face pentru a crea niște repere în acest domeniu. Discuția e una foarte importantă E vorba de coordonarea sistemelor de securitate socială, astfel încât uh, turismul social să fie combătut. E o temă pe care noi am discutat-o mult în partidul nostru și în grupul nostru. Ne-am bucurat uh, pe, de mult sprijin din partea cetățenilor europeni pe, as, pe această temă și nu trebuie să uităm că e vorba de contribuabil, de unde își plătesc ei uh, impozitele și dacă acești bani sunt uh, folosiți pentru a acorda diverse avantaje unor persoane care vin din alte țări și care n-au contribuit niciodată la sistemul de asigurări sociale din țara respectivă, unde vin și încasează. Deci considerăm că ar trebui să poată veni, să poată lucra dar totul să se facă în mod corect ca să ne asigurăm că nu iau locuri de muncă pe care le-ar putea ocupa cetățenii respectivului stat membru. Deci, toată lumea care vine în Belgia să lucreze foarte bine, e binevenită, dar să ne asigurăm că contribuie la sistemul nostru de asigurări sociale. Mai ales dacă doresc să beneficieze apoi de avantajele uh, oferite de acel sistem. Cred că e logic, pentru că ceea ce vrem să facem este să evităm dumpingul social. Bineînțeles că vorbim despre detașarea lucrătorilor. Conform legislației în vigoare, durata maximă pentru detașare este de 2 ani. 2 ani în care să poți lucra în alt stat membru fără a plăti contribuții vor plăti în uh, țara de origine contribuțiile respective. Deci, dacă dăm uh, exemplul Belgiei, practic poți să elimini din piața muncii lucrători belgieni care nu pot concura cu cei care vin din alte țări și care sunt plătiți mai puțin. Nu e un sistem corect. Vorbim întotdeauna despre muncă uh, remunerată egal în acele, dacă se face în aceleași condiții, dar uh, se pierd din vedere contribuțiile sociale. De aceea sugerăm să se țină seama de anumite sectoare de risc unde să avem uh, perioada maximă de detașare de șase luni, să lăsăm statele membre să hotărască ce domenii expuse la risc au fiecare. De exemplu, construcțiile sunt un astfel de domeniu, pentru că nu există cu adevărat concurență. Mulțumesc. Am înțeles. Acum voi da cuvântul doamnei comisar ca să poată răspundă la întrebările de până acum și poate după aceea o să mai fie timp pentru câteva întrebări reprezentați GUE. Avem alt nume pe listă, dar vă rog, interveniți pentru grupul GUE. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Coordonarea sistemelor de securitate socială e o temă foarte importantă. Conform datelor uh, celor mai recente, Există 11 milioane de europeni care în mod normal au reședința în alt stat membru decât cel de origine și încă 2 milioane de lucrători detașați, un milion și jumătate de lucrători transfrontalieri. E un instantaneu, dar uh, evident că sunt mulți uh, lucrători în Europa care au acces la diverse sisteme de asigurări sociale. Vom face și amendamente, dar ni se pare că propunerea dumneavoastră e bună, cum ar, are elemente bune, cum ar fi dreptul la uh, alocații familiale sau portabilitatea anumitor drepturi. În ciuda acestor elemente bune, însă, ni se pare că nu se merge suficient de departe în două privințe, în legătură cu lucrătorii detașați și în legătură cu protejarea dreptului fundamental la mobilitate al lucrătorilor. Și vreau să vă rog două lucruri. Mai întâi, să vă întreb, de ce ați optat pentru prelungirea uh, detașării la 24 de luni, dacă majoritatea lucrătorilor detașați stau între 4 și 6 luni? Și de ce nu li se acordă beneficii uh, sociale celor care sunt detașați pe perioade mai lungi? Nu se recunoaște un nucleu de drepturi sociale uh, lucrătorilor detașați pentru a evita dumpingul social? Și, în al doilea rând, o altă întrebare. Nu putem justifica pierderea drepturilor pentru șomeri, pentru că ea subminează conceptul de cetățean european. Mă refer la lucrătorii care poate uh, sunt alungați dintr-un stat membru dacă și-au pierdut uh, locul de muncă. S-ar putea să negociem cu Regatul Unit uh, libertatea de circulație pentru lucrători și în același timp uh, vom expulza din Belgia spanioli sau portughezi. Nu mi se pare neapărat corect. Mulțumesc. Doamna președinte, dau cuvântul doamnei Tyson pentru răspunsuri. Sperăm scurte și la obiect ca să mai poată adresa și alți membri întrebări. Mulțumesc, dacă îmi permiteți, vorbesc în neerlandeză și mulțumesc interpreților. În primul rând, vreau să vă urez mult succes, adică raportorilor, și sperăm să facem progrese frumoase pe acest dosar. A fost o întrebare legată de Brexit. Odată ce încep negocierile, conform uh, articolului 50, pentru că până atunci totul e așa cum era, uh, Regatul Unit e în continuare uh, membru al Uniunii Europene cu drepturile în vigoare și deci cetățenii săi au aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni Uniunii noi, uh, bineînțeles, va trebui să ne gândim la acordul la care vom ajunge cu Regatul Unit, dar cel puțin în prezent, până nu s-a luat o hotărâre, nu s-a schimbat nimic. În ceea ce privește alocațiile pentru copii, de ce nu schimbăm nimic? De ce nu propunem indexarea acestor alocații în funcție de indexul costului de viață din țara unde copilul se găsește față de țara unde trăiește părintele plătitor. De ce am făcut acest lucru? Ne-am uitat la uh, alocațiile pentru copii și la situația celor care sunt în altă țară decât cea unde se plătește alocația. E vorba de dacă ar fi să indexăm, vorbim de fapt de un, mai puțin de 1% din costurile totale. Deci, uh, asta însemna multă sarcină, biro, uh, sarcină administrativă. Am cere prea mult statelor membre, pentru că ar trebui să facă indexarea în funcție de costul vieții în fiecare, celălalt, în fiecare alt stat membru. Ar trebui să se țină seama de toate situațiile din celelalte state membre. Deci s-ar putea ajunge la situația în care s-ar reduce alocația sau de a o crește în unele situații. Deci, dacă face acest lucru pentru toți cetățenii, care beneficiază de un anumit sistem, trebuie făcute foarte multe calcule. Cel mai important pentru noi e că ne dorim reguli clare, ușor de pus în aplicare și am considerat că indexarea nu ar fi foarte simplă. Și plus vrem un sistem echitabil. Dacă ne uităm la lucrătorii detașați, vrem aceeași plată pentru aceeași muncă în același loc de muncă și stabilim o legătură. Ni se pare că ar trebui să menținem aceeași legătură și între țara unde plătești contribuțiile și țara în care beneficiezi de alocații. Așadar, dacă trebuie să faci acest lucru în alt stat membru, trebuie să ai aceleași beneficii pentru aceleași contribuții în același stat membru. Așadar, ni s-a părut că nu e justificat să modificăm regulile actuale. Cam atât îmi spune despre alocațiile pentru copii. Acum, în legătură cu ajutorul de șomaj, acesta va deveni mobil. Persoanele vor putea să își ia contribuțiile pentru ajutorul uh, de șomaj la care avea dreptul în statul inițial uh, și să le ducă preț de șase luni în alt stat membru. Unii pot întreba de ce nu se poate pe termen limitat. Știm că există o perioadă rezonabilă în care un lucrător uh, își caută de muncă. Trei luni s-a părut prea puțin. Șase luni se pare un termen rezonabil. Deci e vorba de o apreciere a noastră. Mi se pare o perioadă rezonabilă. Considerăm că e bine ca oamenii să poată să-și transfere drepturile de șomaj în altă țară, unde au posibilități mai bune de a-și găsi loc de muncă. Vorbim acum și de hotărârea Curții Europene de Justiție. Cauza Alemanovici e vorba de asigurări sociale, nu de securitate socială stricto sensu, deci nu e ceva ce ține strict de acest instrument. Cazul cu Regatul Unit, într-adevăr, avea de-a face cu um, securitatea socială și urmează a fi codificat. Persoanele care au acces la sistem ar trebui să-și mențină acest drept și, bineînțeles, poți refuza accesul pentru cei inactivi economic. Deci nu vorbim de persoane care își caută un loc de muncă, ci de persoanele care nu sunt active pe piața muncii. Și există o legătură și cu lucrătorii detașați. De ce o perioadă de 2 ani? De ce să dai unui lucrător detașat o perioadă de 2 ani în care să-și plătească în continuare contribuțiile sociale în țara de origine, unde e contractul de muncă. Nu vrem să creăm prea multă birocrație. Lucrătorii detașați sunt detașați periodic de multe ori și dacă ar trebui ori de câte ori merg în altă țară să plătească acolo, uh, lucrurile ar fi foarte complicate și ar fi o povară administrativă mare și pentru angajați, pentru că trebuie să construiască un adevărat puzzle ca să poată beneficia de drepturile lor. De asemenea, am vrut să menținem perioada de 2 ani și pentru că am vrut ceva scurt, dar și ceva care să ne garanteze că am putea avea această înlesnire a celor patru libertăți în, cele patru, uh, în, în toate statele membre, inclusiv libertatea de circulație a serviciilor. Am vrut să combatem abuzurile și pentru a face acest lucru a trebuit să căutăm un echilibru. În ceea ce îi privește pe lucrătorii detașați, ni se pare că sistemul actual este rezonabil, deoarece uh, în caz contrar, dacă începem să umblăm la, la sistemul actual, s-ar putea să ne tăiem craca de sub picioare uh, cu libertatea de circulație a serviciilor. Deci va fi mai greu să găsești un loc de muncă, poate se vor pierde și locuri de muncă, bineînțeles, uh, nimeni ne dorind acest lucru în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, timpul fuge. Sper să mai luăm măcar două întrebări de la cei care nu sunt raportori sau raportori din umbră. Deci dau cuvântul câte un minut, domnul Man. Și apoi Uta Strenduc. Mulțumesc mult, doamnă comisară, dragă Mariane. Mi se pare bună o asemenea inițiativă. Nu toată lumea trebuie să fie de acord cu ea și uh, cu siguranță nu am găsit încă piatra filozofală, de aceea trebuie să și dezbatem. Cum nu am decât un minut, renunț la anumite ce aveam de spus, dar esențial mi se pare corect. Trebuie să avem o transparență pentru uh, a implica pe toți partenerii, mai ales sindicatele care uh, nu prea au acces. Este un lucru pe care trebuie, pentru care trebuie să dobândim echilibrul corect. Este important să spunem un lucru pe care l-au din toate părțile. În momentul de față există o problemă cu sistemul social. Nu trebuie să ajungem la evoluții greșite, așa cum există în anumite state membre, care să dea apă la moară celor care uh, au idei populiste și care spun că modelul european este o catastrofă pură, că nu avem cum să avansăm, că peste tot uh, dați prestații sociale pe care trebuie să le plătească niște oameni care nu au primit nimic. Trebuie să găsim uh, o variantă inteligentă și cred că uh, propunerea este cea pe care ați făcut-o. Uh, despre detalii vom mai vorbi. Într-un minut nu pot spune mai mult. Da. General. <coughs> În general, mi se pare că propunerea comisiei este foarte bună. Când vine vorba despre alocațiile de șomaj, trebuie vorbim și despre uh, cele pentru copii. Și sunt de acord cu părerea noastră, doamnă Tyson, că indexarea ar ă, încălca interesele europene poate că există și ideea că ne plecăm în fața unui populist, lucru care nu uh, ar avea niciun sens și ar încălca uh, circulația muncii. Um, vorbesc și despre uh, prestația către cei aflați în șomaj. Comisia a luat notă de ultimele decizii ale Curții Europene de Justiție. Îmi pare rău că partenerii sociali nu au fost implicați încă de la început um, pentru că o audiere în comisie nu locuiește partenerii sociali. Mai am o întrebare. Mi se pare că conceptele din 883 intră un pic în uh, contradicție și mi se pare că ar trebui să facem aici o clarificare. Avem definiții diferite și criterii diferite și mi se pare că ar trebui să mai lucrăm la acest lucru. În articolul 12, de pildă, Uh, comisia spune despre uh, detașați sau despre uh, lucrători trimiși. Unde este diferența? Cred că aici trebuie să mai lucrăm un pic pentru că ar trebui să ajungem la două definiții care să nu ducă la o stare de fapt foarte complicată. Mulțumesc. Acum, de cât timp aveți nevoie, atât aveți. Mulțumesc. Nu mai avem timp pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că reacția cea mai importantă la remarcile făcute de ultimii doi vorbitori este implicarea partenerilor sociali. Și acest lucru nu se bazează pe 135 atunci când vorbim despre consultațiile cu partenerii sociali. Este un lucru care nu a fost pus în aplicare, dar desigur există o informare și o implicare a partenerilor sociali. Au fost implicați. Nu am făcut acest lucru din uh, turnul nostru de uh, Fildeș de la Berlemont, în izolare. Am avut posibilitatea de a ne consulta cu partenerii uh, și de a analiza discuțiile tripartite ce au avut loc și în cadrul cărora am putut să ascultăm observațiile lor privind acest instrument. Și apoi, bineînțeles, Bineînțeles că suntem uh, deschiși, uh, putem monitoriza orice, nu pare să funcționeze corect și bineînțeles contăm și pe Parlamentul European uh, pentru amendamente în această direcție. Cred că asta e cel mai important lucru pe care trebuie să-l spun. Este foarte bine că avem această rundă de discuții. Sunt lucruri care, sigur, vor trebui modificate în acest regulament. Iar anumite lucruri s-au schimbat din cauza unor probleme sociale și economice și bineînțeles că vrem să folosim și hotărârile Curții Europene de Justiție, astfel încât să putem evita orice neînțelegeri în statele membre sau între cetățenii Uniunii Europene. Aceasta este sarcina noastră, să oferim o anumită limpezime și să ne asigurăm uh, că sistemul trebuie să fie explicat foarte clar cetățenilor noștri. Și este foarte important pentru legislatorii europeni să poată interpreta acest lucru corect. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru acest uh, prim schimb de idei și sper că vom putea coopera cu Parlamentul European uh, pentru a aduce aceste avantaje de cetățenilor noștri. Mm, și noi vă mulțumim, doamna comisar, și sunteți binevenită oricând la această comisie, pentru că avem multe întrebări pe care dorim să vi le punem oricând. Deci mulțumim și vă așteptăm înapoi oricând. Ok, je vous propose de, de... Vă propun să reluăm, vă rog. Și uh, vom trece la un atelier pregătit de servicii în privința uh, garanției pentru tineret și a inițiativei pentru tineret. În acest cadru vom uh, auzi pe uh, punctul de vedere al mai multor experți pentru ca până la sfârșitul după amiezei să bă, facem schimb de opinii în privința acestor lucruri. Cred că nu e nevoie să vă reamintesc importanța muncii depuse în legătură cu această garanție și a inițiativei. Uh, nu trebuie să vă reamintesc realitatea șomajului, în special a șomajului în rândul tinerilor, care este o adevărată pacoste pe care o constatăm foarte des. Există mai multe dispozitive și cred că este interesant să depunem această muncă. Vă semnalez faptul că aveți câteva documente pe aici. Vă recomand să le luați când ieșiți din sală. Uh, prima fază a discuției se uh, referă la investițiile în tineret și rolul uh, garanției pentru tineret și voi da cuvântul domnului Tomaș Varnai, care este administratorul responsabil la DGM la Comisiei Europene pentru această garanție. Deci, domnule Varnai, vă mulțumesc că sunteți aici și veți putea să ne vorbiți despre lecțiile învățate în acești ultimi trei ani în care a fost pusă în aplicare această garanție, acordând acordând o atenție deosebită rezultatelor privind calitatea și fiabilitatea. Aveți 15 minute la dispoziție. Mulțumesc. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Voi începe prezentarea Uh, oferindu-vă un fel de desfășurător pentru a vedea unde a început această garanție și unde ne aflăm acum față de momentul în care am început. Deci recomandarea Consiliului a fost adoptată în aprilie 2013 și până la sfârșitul anului statele membre au început să-și trimită planurile de punere în aplicare a garanției pentru tineret, care au fost discuse cu Comisia în prima jumătate a lui 2014. Și uh, acela este punctul la care a început această garanție, din, uh, după părerea noastră, pentru că redactarea și planurile de punere în aplicare uh, trebuiau să fie puse pe hârtie deja de statele membre, în modul în care își imaginau propriile lor garanții la nivel național, inclusiv parteneriatele pentru punere în aplicare și reformele structurale ale pieței muncii, ale învățământului și așa mai departe. Deci, începând cu 2014, Garanția pentru Tineret uh, a luat naștere și în acești ultimi trei ani Comisia Europeană uh, a sprijinit punerea în aplicare atât în ceea ce privește finanțarea, cât și în ceea ce privește uh, suportul tehnic Există și inițiative uh, rudite care au fost adoptate la rândul lor. Poate că cele mai importante sunt uh, Alianța Europeană pentru Urgencie, uh, apoi uh, agenda privind aptitudinile și monitorizarea uh, și sistemul de monitorizare a fost uh, implementat în semestrul european și de asemenea la EMCO un lucru important uh, a fost uh, făcut și un uh, cadru, creat și un cadru de indicator care ne ajută să urmărim să punerea în aplicare a garanției pentru tineret. În baza tuturor acestor lucruri, în octombrie anul trecut, Comisia a prezentat primul raport privind inițiativa pentru ocuparea tinerilor și garanția pentru tineret și ce vă voi prezenta eu ca rezultate se bazează în special pe acest raport din octombrie anul trecut ce vedeți acum pe ecrane sunt primele rezultate uh, subliniate în raport. În primul rând, uh, veștile bune, și anume faptul că avem uh, o rată mai scăzută cu 1,6 milioane de șomeri în rândul tinerilor, există cu 900 de mii mai puține nituri în Uniunea Europa. Ehm, rata ocupării între tineri în Europa a început să crească la rândul ei și 1,6 milioane de tineri au fost sprijiniți direct de eh, Uniunea Europeană prin inițiativa pentru ocupare în rândul tinerilor. Toate aceste lucruri trebuie văzute în contextul factorilor ciclice, dar garanția pentru tineret a jucat un rol important în acest context. Și putem spune acest lucru în baza faptului că șomajul în rândul tinerilor a scăzut mai repede decât șomajul în rândul populației adulte. Și reformele structurale declanșate de Garanția pentru Tineret au produs o schimbare. După cum am spus, nu știu dacă vedeți, pentru că ecranul este destul de mic, dar acestea sunt uh, datele macro, vedem ratele de NIT, uh, șomajul în rândul tinerilor, uh, procentajul șomajului în rândul tinerilor și abandonul școlar, rata abandonului școlar din 2008 până în 2015 și este evident că între 2008 și 2013 a avut loc o tendință de agravare a situației în toate aceste probleme, în afară de abandonul școlar timpuriu și vedem că din 2013 ă, tendința se inversează și lucrurile arată evident mai bine. Dar avem în continuare 6,6 milioane de uh, tineri din categoria NIT, cel puțin acesta este numărul uh, de tineri care nici nu lucrează, nici nu sunt în uh, ciclu de învățământ. Este deci un număr în continuare mai mare decât cel din 2008. Același lucru se întâmplă și pentru tinerii șomeri. Avem în continuare 4 milioane, adică mai mulți decât în 2008. În ciuda progresului, așadar, există în continuare mult, mult de lucru. Dar corent, uh, concret, în ceea ce privește garanția pentru tineret, ce știm este că de la începutul programelor naționale, 16 milioane de uh, tineri au intrat în acest flux al garanției pentru tineret. Acesta este numărul de tineri care s-au înregistrat și în jur de 10 milioane au primit o ofertă de loc de muncă de calitate, de uh, loc de muncă, învățământ, ucenicie și așa mai departe. Putem spune că în 2015 aproape două treimi din tinerii care au plecat din uh, acest program uh, au uh, acceptat o asemenea ofertă. Nu am de gând să vorbesc despre inițiativa pentru ocuparea în rândul tinerilor, pentru că acesta va fi subiectul uh, următoarei prezentări, dar vreau să uh, amintesc faptul că această inițiativă înseamnă uh, pentru prima dată un suport țintit direct către nevoile tinerilor din regiunile unde ratele de șomaj în rândul tinerilor depășeau 25% în 2012. Și doresc de asemenea să spun că această inițiativă este doar o parte a sprijinului financiar venind din partea Europei pentru punerea în aplicare a garanției pentru tineret. Mai avem și uh, fondurile sociale europene care au pus și la dispoziție uh, o asemenea sumă pentru a uh, sprijini programele de garanție pentru tineret la nivel național. Aș spune că acesta este mesajul cheie sau a, acesta mi-aș dori să fie mesajul cheie al acestei prezentări. Uh, faptul că garanția pentru tineret trebuie înțeleasă bineînțeles ca ofertă, dar și dincolo de asta, pentru că a, a sprijinit și a, reforme politice și o nouă concepție politică inovatoare și aceasta este o valoare adăugată importantă a conceptului garanției pentru tineret. În primul rând, garanția pentru tineret a, a, a ajutat să spargem bulele din jurul unor zone politice și să creeze parteneriate și între guverne și parteneriate în interiorul guvernului, între Ministerul Muncii, eh, Ministerul eh, Sănătății, dar și între guverne și ONG-uri care lucrează în acest domeniu și autorități locale și așa mai departe. Cred că aceasta este o realizare foarte importantă. În al doilea rând, eh, am văzut foarte multe reforme în ceea ce privește formarea și ucenicia, care sunt elemente esențiale pentru Um, pentru intrarea tinerilor din procesul de învățământ pe piața muncii și în aproape toate statele membre au avut loc uh, reforme în ceea ce privește ucenciile și în aproximativ o treime din statele membre am uh, văzut uh, reformele procesului de formare pentru a armoniza legislația națională. De asemenea, vedem că uh, cele mai multe locuri de muncă uh, la buget uh, și-au îmbunătățit serviciile și au extins gama de servicii oferită tinerilor. Două treimi din serviciile publice au stabilit anumite ținte specifice și cele mai multe și-au consolidat de asemenea capacitatea în ceea ce privește personalul ar trebui să lucrăm mult sau să subliniem uh, importanța uh, intervenției timpurii și a nevoilor uh, neregistrate și în multe țări vedem că guvernele încurajează pe tineri să se înregistreze în cadrul furnizorilor acestui program și două treimi din statele membre sau din serviciile publice um, sunt active pentru a ajunge la acești tineri. Este foarte important pentru că, după cum știți, nu toți tinerii sunt sunt dispuși să se ducă la un asemenea serviciu public, deci în special pentru cei inactivi este foarte important ca acest uh, serviciu să găsească calea spre ei. Bineînțeles, uh, există în continuare provocări și trebuie să continuăm uh, să lucrăm la acest program și pentru a plasa lucrurile într-un context mai amplu, voi explica acest lucru în baza pachetului pentru tineret din decembrie anul trecut, care propune trei direcții de acțiune privind ocuparea forței de muncă, învățământul și mobilitatea și ă, solidaritatea și participarea. Evident, pentru noi cel mai important este ce se propune în privința ocupării locurilor de muncă și uh, aceasta este propunerea în aplicare deplină și durabilă a garanției pentru tineret. Este foarte bine că această garanție s-a lansat, dar este important să profităm de acest moment propice și să continuăm să ne implicăm politic și financiar, atât la nivel european cât și la nivel național. Trebuie de asemenea uh, să ne adresăm mai mult uh, celor inactivi și uh, nevoilor neregistrate, pentru că ce vedem până acum este că garanția pentru tineret este din ce în ce mai disponibilă pentru, eu știu, nevoile mai calificate, pentru, cei care, pentru tinerii mai calificați, pentru cei care sunt activi pe piața de muncă, dar vedem că cei inactivi pot profita mai puțin de pe urma acestei garanții pentru tineret. Acest lucru duce și la anumite echilibru una dintre observații este că 75% dintre oferte sunt de locuri de muncă, 13% învățământ, apoi mai avem formare și ucenicie și evident dacă vrem să-i activăm mai mult pe cei inactivi, trebuie să avem mai multe oferte de învățământ, trebuie să continuăm în continuare consolidarea capacităților instituționale și a parteneriatelor, deși, după cum am spus, au făcut multe progrese, dar uh, mai există uh, voci critice și probabil unul dintre punctele cele mai importante este calitatea ofertelor. Vedem adesea că uh, ofertele se întorc pe termen prea scurt, ori nu i ajută cu adevărat pe tineri pe, în ceea ce privește integrarea pe termen lung pe piața de muncă, de pildă cursuri de formare, fără un, o curiculă, fără o programă suficientă sau fără condiții um, adecvate. Uh, am vorbit despre formare, dar avem deja o definiție a calității pentru aceste lucruri și se vorbește și despre ucenicie în același sens. Comisia lucrează deci la un asemenea cadru, dar încă trebuie să punem în prim plan această problemă a calității și să o discutăm în continuare, lucru care probabil se va întâmpla probabil la această comisie. Bun, uh, finanțarea, sprijinul financiar cer continuu este de asemenea foarte important pentru punerea în aplicare a garanției pentru tineri. ceea ce aș face referire la propunerea Comisiei de a crește suma din cadrul inițiativei pentru uh, ocuparea locurilor de muncă în rândul tinerilor. Știu că este o inițiativă care se discutată în momentul de față în Parlament și, bineînțeles, toate aceste eforturi fac parte dintr-o agendă mai extinsă în sprijinul tinerilor. După cum am spus, există și o a doua și o a treia direcție a pachetului pentru tineret, a doua conține propuneri pentru îmbunătățirea mobilității pe termen lung, apoi am vorbit și despre anumite standarde de calitate pentru CNC și apoi avem solidaritate și participarea Comisia în momentul de față pregătind această solidaritate europeană care de asemenea va oferi oportunități, le va oferi oportunități tinerilor eh, de a se integra pe piața de muncă. Și, eh, practic, mi-am terminat prezentarea. Aici vreau să vă arăt eh, ce spuneam mai devreme, poate că nu se vede foarte bine. Este vorba despre dezechilibrul ofertelor. Ce vedeți cu albastru închis sunt ofertele de locuri de muncă, care reprezintă 70% din toate ofertele, și uh, am aici uh, ultimul grafic uh, Trebuie să știți că Comisia sprijină și activitățile în care sunt țintiți tinerii sunt, și am uh, creat uh, câteva, uh, câteva grafice și acesta este unul dintre rezultatele acestui proiect. Bun, am încheiat, vă mulțumesc foarte mult. Veți găsi informații suplimentare la linkurile pe care le-am afișat și, sigur, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mm-hmm. Merci en tous les cas pour ces différentes Vă mulțumim pentru explicații. Acum raportorul și apoi raportorul din umbră o să ia cuvântul, câte două minute fiecare. Doamna Matom. Nu? Domnul Benifei nu e aici. De la S și D. Mulțumesc. Domnul Fei, nu poate să participe, m-a rugat pe mine să spun ceva la acest punct. Aș avea diverse comentarii în legătură cu această prezentare foarte interesantă, ceva încurajator și pozitiv. Reducerea semnificativă a șomajului tinerilor, relația dintre Garanția Europeană pentru tineri, și anumite modificări în politici publice care au dat un impuls politicilor pe plan național, mulțumită garanției pentru tineret. Acestea sunt elementele importante, cei doi factori, dar desigur că sunt multe discrepanțe în implementare. Sunt unele date îngrijorătoare. Mai întinge pește rata de acoperire. <clears throat> Există diferențe enorme în funcție de ținta pe care se încearcă să o atingă. În Austria, 80% dintre persoane sunt înregistrate în Spania și Italia, doar 10%, și în Franța cifra e tot de 80%. Iată ce reiese din evaluarea comisiei care datează din toamna trecută. Am analizat aprofundat Apoi avem unele îndoieli pentru că nu înțelegem de ce, în anumite situații, rata de reușită e mai mare decât în altele. De ce după șase luni, când îi întrebăm legătură cu garanția de tineret, avem reacții favorabile? 71% în Irlanda, 64% în Italia, 37% în Spania, 30% în Ungaria, Asta ne îngrijorează. Sunt diferențe în ce privește acoperirea și modificările politicilor publice. <clears throat> Nu văd pe nimeni de la ECR, de la ALDE. Doamna Diala Borva, de la Baiova, de fapt, vă rog să mă scuzați că vă pocesc numele, spune vorbitor. Bună încercare. Nici măcar nu vreau să vorbesc ca raportare din umbră, ci mai mult să discut cu experții de la atelier. N-am pregătit ceva ca raportare din umbră, dar am niște întrebări. Sunt norocoasă, dar sunt și ghinionistă pentru comisie, pentru că sunt și vicepreședinte la Comisia de Control Bugetar. Toate sumele cheltuite pentru tineret le văd din două perspective, și din perspectiva ocupării și din cea a controlului bugetar am fost chiar președinte a unei misiuni de stabilire de fapte de la Comisia de Control Bugetar, o misiune în Italia. Am ales două regiuni destul de problematice cu rată mare așa mai, Sicilia și Calabria. Și sunt de acord cu unele dintre concluziile trase de dumneavoastră ce lucruri ar trebui îmbunătățite. Ar trebui să încurajăm să se facă mai multe investiții în capacitatea administrativă și în integrarea sistemelor de gestionare informatică, pentru că am văzut că gestionarea și sistemele informatice ale finanțării nu erau prea bine puse pe picioare. Apoi încurajăm regiunile să combine implementarea eficace a fondurilor disponibile statele membre cu asistență din partea Comisiei. Deci încurajăm Comisia să fie mai eficace în asistența pentru regiuni și statele membre. Apoi, exemplu important este cooperarea pe plan uh, local, național și european. Această cooperare ar putea să refacă, să restabilească încrederea tinerilor în piața muncii, în șansele pe care le oferă piața muncii. Trebuie să vă spun că subliniem uh, importanța abordării bazate pe rezultate și pe performanțe pentru garanția pentru tineret și inițiativa de ocupare a tineretului. Și am niște întrebări în acest sens. Cum credeți că ar trebui să măsurăm eficacitatea inițiativei de ocupare pentru tineret și a garanției pentru tineret? Cum să măsurăm dacă banii chiar servește scopului? Asta e chestiunea poate cea mai dificilă. Vorbim despre învățăminte. Cum măsurăm aceste învățăminte? Cum cuantificăm eficacitatea banilor cheltuiți? Mulțumesc. Mulțumesc. Din partea GUE, doamna González Peñas. Este în sală cineva? Da. Două minute, mulțumesc. Garanția pentru tineret știm, era o inițiativă bună, este o inițiativă bună, dar prost planificată. Un răspuns de urgență la o problemă pe care Comisia nu o înțelege în amploarea ei. După cum arată cifrele de la periferia europeană, șomajul tinerilor Mm, se leagă de slăbiciunea modelului aplicat și reducerile bugetare. Nu putem lăsa deoparte aceste aspecte. Garanția pentru tineret ar putea totuși servi ca instrument de luptă împotriva proastelor politici de ocupare a forței de muncă și <clears throat> cred că ar fi fost necesar să avem o aplicare mai puțin pripită care ar fi garantat, de fapt, finanțarea și o acoperire a grupului țintă. A existat întârziere în aplicarea programului și în anumite țări există eforturi uh, care se lovesc de diverse obstacole pentru a demara. E un aspect care va trebui analizat de Curtea de Conturi în uh, viitorul raport pentru ca garanția pentru tineret să fie într-adevăr eficace. E necesar să preia cele mai bune practici identificate și aș vrea să mă adresez experților. Pentru că în mai multe țări, ca și în Spania, țara mea, programul s-a bazat pe subvenții directe pentru întreprinderi, ceea ce a fost în avantajul angajatorilor, dar n-a permis neapărat și angajarea tinerilor sau s-au finanțat activități deja programate. În consecință, nu există răspunsuri novatoare. Deci aș vrea să știu dacă dumneavoastră considerați că aceste opțiuni ar trebui să fie suprimate din reglementări și să spunem că în inițiativa pentru tineret nu se vor finanța decât programele care permit să avem un plus de adițional. Mulțumesc. Doamna Reinke, din partea verzilor, două minute. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru acest raport. Vorbim despre o scădere a șomajului tineretului, e ceva excesiv. Vedem unele tendințe pozitive, dar ne-aș cădea în capcana de a ne culca pe laur, pentru că am văzut că scade puțin. Asta ca observație generală de început, dar aș avea și unele întrebări adresate experților. Unii dintre colegi au pus ceva întrebări asemănătoare. Mai întâi s-a spus că 70% dintre tinerii cărora li se oferă ceva, o ocazie de angajare, Vreau să știu dacă s-a măsurat cât de durabil e locul de muncă oferit sau doar că au un contract, nu știu, pentru trei luni, 6 luni și apoi devin din nou șomeri. Există vreo măsurătoare legată de aceste locuri de muncă, dacă sunt în condiții bune de muncă sau sunt în condiții precare Apoi aș merge și în direcția diferențelor dintre statele membre. Dacă vrem să vedem ce dă rezultate, trebuie să ne uităm la rezultate diferite în state membre diferite. Să vorbim despre exemplu Spanii și eventual unde credeți că sunt cele mai bune practici care pot fi raportate. Limita de vârstă pe care o avem acum este de 25 de ani dacă la o primă evaluare am putea eventual să revedem, eventual să o prelungim până la 29-30 de ani, dacă avea sens, pentru că multe state membre tinerii încă sunt într-o tranziție educațională până la 30 de ani, des răspândit în Germania să fie într-o perioadă până la o astfel de vârstă. Ultima întrebare se leagă la stagiaturi calitatea acestei activități de stagiară jos să întreb pentru că cifrele de fapt nu sunt atât de mari, 12,1% dintre ofertele făcute. Dacă aș sugera eventual să se elimine aceste programe de stagiari sau de intern, să nu există această posibilitate ca tinerii să meargă dintr-un într-o perioadă de stagiară în alta, fără niciun loc de muncă de calitate, cu adevărat. Mulțumesc. Mulțumesc. Bine, doamna Len sau doamna Marta? Da, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e important să vedem de fapt cum stau lucrurile. S-a mai spus, dar reiterez și eu. În octombrie 2016, 4,6 milioane de, de tineri erau în șomajul în european, adică 18,4% în care 2,9 milioane în zonele rurale. Ce reiese și important este că trei sferturi dintre tinerii șomeri vin uh, din zona euro. În 2012, 9 țări aveau o rată a șomajului tinerilor de peste 25% și au beneficiat de pe urma inițiative pentru ocuparea tinerilor. În 2015, încă sunt cinci state care au rata șomajului tinerilor mai mare de 25%. S-a mai spus, 11 state membre au rata șomajului tinerilor mai mare de 20% în 2015. Belgia 22,10%, Spania 48,35%, Finlanda 22,02%, Franța 24,68%, Grecia 49,80%, Irlanda 20 și ceva, Italia peste 40, Polonia 20%, Portugalia 31,95%, Slovacia 26,45%, Suedia 20,32%. Doar Germania are rata șomajului tinerilor de mai puțin de 10%. Uniunea Europeană din 2012 încearcă să frâneze efectele crivei financiare care afectează economia europeană cheltuind miliarde pe care le trimite în statele cele mai afectate șomajul în masă al tinerilor. Rata mare a șomajului tinerilor în 11 state membre demonstrează limitele în ce privește rezultatele dispozitivului în cauză, în special în Franța. În prezent, Uniunea Europeană vrea să consolideze un dispozitiv care, de fapt, nu a adus rezultate bune cu adevărat și care, din păcate, nu va avea rezultate bune nici în viitor. Și în încheiere, domnule președinte, Uniunea Europeană ar fi poate ca un călău care după ce a omorât victima să o mai îngrijează cu niște pansamente. Mulțumesc, doamna Moran Șartie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun patru întrebări experților. Prima, În sursele Eurostat vedem că cei care abandonează școala sunt mai puțin numeroși în 2015 decât în 2008 și ați subliniat acest aspect. Eu aș vrea să știu dacă ați făcut legătura cu criza economică faptul că e mai dificil de a obține un loc de muncă are un impact asupra faptului că elevii abandonează mai puțin rapid uh, formarea. Nu trebuie să ne bucurăm neapărat dacă nu ne dăm seama care sunt cauzele. O a doua întrebare. Ați prevăzut o urmărire a cohortelor? Am văzut că de la 16 milioane de tineri care au intrat în garanția pentru tineret, 10 milioane n-au obținut un loc, ci un stagiu, o formare sau un loc de muncă. Și mă alătur uh, întrebării puse de Thierry, dacă vom urmări această cohortă ca să vedem la N plus 2, N plus 3, N plus 4 ce se întâmplă, pentru că acolo va fi învățământul real. Al treilea aspect, ați spus cât de important a fost parteneriatul între diverse servicii cu această garanție pentru tineret, eu aș spune că asta se vii mai degrabă a mobilizării. Aș spune niște... Nu sunt neapărat servicii de parteneriat. Și un ultim aspect, știți că am avut dificultăți de inteligibilitate între garanția pentru tineret și inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Ce facem ca să corectăm asta? Ce spunea colega Jabalov acum câteva minute? Trebuie să arătăm eficacitatea unei politici în care credem, dar trebuie să putem, de asemenea, să o putem și înțelege. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Doamna Șoitrova, ultima intervenție, după care să modific puțin ordinea prevăzută la început pentru a lăsa pe cei doi experți să intervină și apoi vom avea mai mult timp și o să le lăsăm timp să răspundă la diverse întrebări care s-au formulat. Mulțumesc, dragă Rola, domnule Rola. Ceva legat de implementarea inițiativei pentru ocuparea tinerilor. Deci la punctul următor. Mulțumesc. Bun, spune președintele, acum doamna Ania Mericord. Mulțumesc pentru invitația de la cuvântul. O să adaug la acest mozaic garanția pentru tineret și uh, inițiativa de ocupare a tinerilor ce știm, uh, până în prezent am evaluat inițiativa pentru tinerete în numele Comisiei. Primele rezultate publicate anul trecut ce am evaluat și inițiativa de ocupare a tinerilor în Anglia și ne-am implicat și în alte evaluări de pentru tinerete. Pe scurt, despre ce vreau să vă vorbesc astăzi, proiectarea inițiativei de ocupare a tinerilor a fost deja acoperită. Pe scurt, să nu uităm constatări cheie din implementare, apoi ce vă interesează ce mai mult rezultate, consecințe pentru tineri și în încheiere puncte forte, puncte slabe, concluzii, recomandări. Începe și inițiativa pentru tineri. Cum e proiectată inițiativa aceasta pe plan european? M-au auzit deja. Eligibilitatea pentru inițiativa de ocupare a tineri a fost stabilită la nivel regional la nivel NAX 2 sunt eligibile pentru finanțare prin această inițiativă? Această finanțare e bazată pe rate de șomaj ale tinerilor în 2012, regiune în care peste 25% dintre tineri erau șomeri sau în care rata era peste 20%, dar a crescut uh, la 30% în 2012. Vedeți țările care nu sunt eligibile pentru finanțare, pentru inițiativa de ocupare a tineri, dar afectate și de inițiativa de garanție în ce privește indivizii eligibili pentru inițiativa de ocupare a tinerilor. Aceste măsuri se adresează tinerilor niți, care nu sunt în învățământ, uh, formare grupul între 16, 25 sau 29 în funcție de statul membru. Majoritatea țărilor au ales să meargă până la 29 pentru aceste inițiative de ocupare. Ce tânăr trebuie să fie și rezidenți eligibili într-o anumită regiune. eligibile. Ce important e că nu e nicio finanțare preventivă care să împiedice tinerii să devină, care sunt în riscul de a intra în această categorie. Foarte pe scurt, știm că inițiativa aceasta integrată în programul este pentru perioada 2014-2020 prin structuri, programe, programe operaționale gestionate de autorității de gestiune care sunt implicate și în ESF. Am auzit deja despre finanțare, 6,4 miliarde finanțare, din care 3,2 miliarde specifică pentru ocuparea tinerilor ca alocare și 3,2 miliarde alocări naționale a ESF. Știm de asemenea că există 1,1 miliarde de cofinanțare cu toate statele membre pentru această parte a ESF. Um, Printre cei mai mari beneficiari se află Spania, care a primit cam o treime din finanțare, apoi Italia, Franța și Polonia și fondurile cele mai mici au mers către Slovenia, Cipru și Republica Cehă. Și au fost mai multe reguli specifice pentru această inițiativă ca să asigure alocarea rapidă, front-loading, uh, pre, pre accesare și așa mai departe, dar de fapt au fost destul de limitate sumele pentru că problemele nu erau financiare, ci procedurale la nivelul statelor membre. Deci ce știm despre implementarea inițiativei pentru ocuparea tinerilor? Ce fac țările efectiv cu banii? Am făcut un studiu la sfârșitul lui noiembrie 2015, acum ceva vreme, dar mă gândesc că nu s-au schimbat prea multe în materie de activități implementate de statele membre. Majoritatea statelor membre oferă trei sau mai multe măsuri pentru a susține ocuparea tinerilor și această inițiativă. Cel mai frecvent lucrează cu experiență, cu activități de calificare sau uh, câștigare de experiență în muncă. Se vede, sunt 83% prima experiență la locul de muncă, 72% ucenicii și stagii, apoi cursuri de calificare și așa mai departe. Sprijinul pentru tineri eh, întreprinzători reprezintă cam 15% din măsurile implementate de state. Unele țări eh, au abordări ușor diferite. Franța și Italia, de exemplu, au un fel de serviciu cetățenesc și în Franța 60% din nivelul național de finanțare merge către măsuri de consiliere și de căutarea unui loc de muncă, care în alte țări nu sunt așa preeminente. Iarăși, uh, măsuri pentru a împiedica tinerii să intre în categoria NITS și toate țările au spus că implementează planuri de măsuri personalizate care au fost recomandate statelor membre în finanțarea, în folosirea acestei finanțări. Dar unele țări uh, vorbesc de pachete de măsuri, trei tipuri diferite de măsuri la care pot avea acces tinerii, alții vorbesc de evaluare foarte țintită a niți și activități legate de acestea. S-a vorbit de inovare. Ne-am uitat la inovare în cazul măsurilor din statele membre ale Uniunii și am văzut că există clar exemple de inovare și unele exemple de organizații care asigură aceste servicii, care sunt perfect noi. Totuși, cea mai mare parte a acestei finanțări din inițiativa pentru tineri se face prin măsuri existente. Putem vedea în Irlanda că, de fapt, toate măsurile înseamnă o potențare a măsurilor care existau deja, la fel și în Franța. Și, de fapt, în multe state membre se constată același lucru, pentru că, printre altele, timpul a fost foarte important. Organizațiile cu experiență au putut să intre în concurența pentru aceste fonduri. Cele mai noi, mai inovatoare, aveau nevoie de mai mult timp și deci probabil au fost dezavantajate. Bun, deci ce știm despre rezultate și <clears throat> um, efecte și care au fost in, integrarea în programele educaționale și de formare. Știm că în 2013-2014 măsura a fost uh, foarte puțin implementată, deci nu prea avem date. Apoi din 2015 avem rapoartele de implementare și deci avem date și că știm că 500.000 uh, de participanți au participat în acel moment la inițiativă. Pentru 2016 nu avem date fiabile. Există o comunicare a Comisiei care sintetizează rezultatele acestei inițiative și spune că uh, 1,4 milioane de tineri au fost implicați în inițiativă, dar uh, bănuiesc că e vorba de o cifră ușor mai mică din aceleași motive menționate și de reprezentantul din Spania, pentru că tineri foarte mulți din Italia și Spania sunt înregistrați în sistem, dar de fapt n-au beneficiat de intervenție. În Italia, de exemplu, în martie 2016, 624.000 de tineri se înregistraseră, dar se făcuseră numai 200 de mii de intervenții, deci o treime. Vorbim de intervenții, nu de persoane și s-ar putea să fie persoane care să fie beneficiate de mai multe intervenții, deci de fapt mai puține persoane încă au fost acoperite de inițiativa de ocupare a tinerilor. Și ar trebui să avem mai multe informații în mai iunie, când vine noul raport de implementare din partea statelor membre. Au fost probleme inițiale în a coopta grupurile vulnerabile S-a făcut o evaluare la sfârșitul lui 2015 care arăta că unele țări uh, aveau probleme, ca și mm, uh, pentru inițiativa pentru tineri și inițial s-a arătat că de obicei se ținteau tinerii cu vârste între 15 și 24 uh, de ani mai mult băr- bărbații decât femeile și uh, cei care aveau calificări mai înalte și cei uh, șomeri fără uh, erau favorizați față de cei inactivi, deci neregistrați la serviciile de șomaj. Cred că e interesantă acoperirea inițiativei, ceva ce a fost menționat și mai devreme. E clar că inițiativa de ocupare a tinerilor nu e gândită să acopere tot nici din statele membre, pentru că nu toți sunt eligibili, dar cred că e interesant să se facă o comparație între ponderea NITS în inițiativă acum și partea uh, pe care o reprezintă ei în fiecare țară în 2014. O comparație, deci, între 2014 și 2016. Vedem că există diferențe foarte mari între procentajul total de niți dintr-o țară și cei implicați în uh, inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Cam unul din cinci în anumite țări, pe când în uh, Regatul Unit și România nu aveam deja încă rezultate, dar o cotă mică și în Slovacia, Lituania, Republica Cehă. Am exclus de aici uh, Spania și Italia pentru că nu știm câți au participat, cum vă spuneam. În ceea ce privește efectele de până la sfârșitul lui 2015, ca să vedeți cam care sunt cotele de persoane care au ajuns până la final și care nu, până la sfârșitul lui 2015, cam 500 de mii de participanți intraseră în uh, măsurile acestea din inițiativa de ocupare a tinerilor și cam 40% ajunseseră la final. Adică nu doar 40% au finalizat, ci doar că erau încă în program și aveau șanse mari să ajungă la final. În general, fiecare stat membru își propune ca 70% dintre tineri să, să ajungă la final cu intervenția începută. Dintre aceștia, 80.250 primiseră o ofertă, deci 40 din cei 40%, 40% din cei 40% primiseră o ofertă de angajare și 109.000 erau angajați în curs de formare sau stagiu. Și cred că discrepanța se datorează faptului că unii își găseau singuri o ofertă educațională sau un loc de muncă. Deci poate n-au uh, primit neapărat o ofertă, dar uh, și-au găsit cumva un loc de muncă. Uh, nu e un rezultat foarte rău, pentru că majoritatea țărilor își propun un obiectiv de 45-50% de persoane care să primească ofertă de loc de muncă. S-a vorbit și de calitatea ofertelor și acum cu toții ne întrebăm, dar nu știm, pentru că multe state membre definesc calitatea ofertelor în mod foarte diferit. Ne-am uitat și noi în studiu ca să vedem cum se definește calitatea și vedem că e, e foarte diversă această definiție, diversificată această definiție. Deci nu știm cât de durabile sunt locurile de muncă. Există un indicator privind durata, deci un rezultat pe termen mai lung, șase luni după încheierea măsurii, deci ar trebui să vină și aceste date în curând. Un exemplu din Slovenia mi s-a cerut să-l includ pentru a face o comparație cu Spania, pentru că Slovenia se e văzută foarte bine în materie de inițiativă de ocupare a tinerilor și am vrut să vedem dacă ea explică, această inițiativă explică situația. O regiune a fost eligibilă cu o valoare a programului de vreo 20 de milioane de euro. E cea mai mică alocare dintre toate statele membre eligibile și facem o comparație cu cei 100 de milioane pe care îi cheltuie Slovenia anual pe politici de piață. Deci o, cantita, o sumă mică folosită exclusiv pentru inițiativa Prima Provocare, un uh, program uh, subvenționat de ocupare pentru cei care găsesc primul loc de muncă și a țintit vreo 3.000 de tineri și știm că până în iunie 2006 se ajunsese la uh, rezultatul că numai 4 se angajaseră și vreo 20 primiseră oferte. Dar trebuie să nu uităm că intervenția durează foarte mult și că probabil mulți sunt încă în cadrul măsurii, deci probabil că rezultatele se vor, se vor îmbunătăți mai târziu. Vedem că în Slovenia există o influență foarte concentrată a inițiativei, deci s-a ajuns la rezultate marginale față de grupul mare al NITS în această țară. Deci, pe scurt, care sunt punctele forte și slăbiciunile inițiativei? Un punct forte e că s-au pus la dispoziție sume considerabile suplimentare de finanțare și acestea au dus la finanțarea unor măsuri care altfel nu aveau uh, nicio șansă. Deci, al doilea lucru care trebuie spus ar fi că ocuparea tinerilor a devenit o, o prioritate de politică în multe state membre. Finanțarea se poate folosi cu oarecare flexibilitate, deși părerile sunt divergente, sunt împărțite, dar oricum poate fi adaptată la nevoile regionale și locale și percepută pozitiv și la nivel local. Bineînțeles că susține introducerea garanției pentru tineri în unele țări și poate discutăm despre suprapuneri după întrebări și înlesnește trecerea de la niște sisteme învechite către um, sprijin individualizat pentru tineri din statele membre. Care sunt slăbiciunile acum acestei inițiative pentru ocuparea tinerilor? Cum vă spuneam, temporizarea, timpul scurt pentru implementare. Momentul ales a fost nefericit pentru că majoritatea autorităților încă se pregăteau pentru următoarea perioadă ESF, încheiau pe cea actuală, deci era greu să se încatreze aceste activități. În plus, nu e vorba de o măsură, ci de un flux de măsuri și cali- rezultatele depind de calitatea măsurilor. Apoi, e greu să fie identificați tinerii inactivi sau excluși administrativ e percepută ca fiind foarte birocratică, foarte greoaie, chiar și prin comparație cu ESF, pentru că există cerințe de probe uh, suplimentare și de documentare suplimentare și e foarte greu să um, demonstrezi reședința, de exemplu, pentru un tineri, tine, unii tineri și e o precondiție pentru participare și s-a bazat inflexibil pe ratele șomajului din 2012 și în unele Uh, regiuni, situația s-a schimbat și sunt mai puțin tineri șomeri. Ce ar trebui să se facă pe viitor? Asta o să discutăm mai mult după întrebări, pentru că nu mai am timp. Dar, bineînțeles, am discutat despre prelungirea perioadei după 2018 și despre finanțare suplimentare după acest moment. E important, dar la fel de important să vedem cum se va implementa. Nu cred că statele membre beneficiază cu toate la fel de uh, mai multe fonduri. Trebuie văzut care regiuni anume au nevoie de, în acest moment de mai multe fonduri și pentru ce tipuri de activități. Se poate mai, să se mai facă și cercetare, putem să mai discutăm și pentru viitor, pentru fonduri asemănătoare. Ar trebui să ne gândim la sporirea eficacității printr-o mai bună compatibilitate cu programul uh, activităților existente și al ESF. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste informații și despre această muncă importantă de evaluare care s-a făcut. Am văzut și în expunerea dumneavoastră, există elemente regionale și propun imediat să trecem la alt aspect legat de analiza integratoare pentru toate elementele regionale și acoperirea regională și mai ales referitoare la situația din Spania, doamna Elvira González caco 15 minute. Mulțumesc, mulțumesc că m-ați invitat să prezint aici situația din Spania. E un caz interesant, cred, cu multe diferențe față de ce s-a prezentat deja aici. Sunt aici pentru că sunt membru al Centrului European de Expertiză. Lucrăm cu Comisia Europeană de deci ocuparea forței de muncă pe chestiuni ce țin de piața forței de muncă și am făcut uh, cercetare și am eliberat am uh, elaborat documente în legătură cu această inițiativă de ocupare a tinerilor. În prezentarea mea am patru părți. Mai întâi, voi explica puțin aranjamentele pentru implementarea inițiativei de ocupare a tinerilor și o să spun ei. Y-I-I, noi spunem ei în spaniolă. Deci voi spune care sunt aranjamentele pentru garanția pentru tineri și inițiativa de ocupare a tinerilor. Apoi, în a doua parte, mă voi referi la progresele în materie de implementare pentru acele două instrumente. În a treia parte, vă voi spune cum a evoluat șomajul uh, în rândul tinerilor și șomajul în general. Și în, al pat- în a patra parte, vă voi prezenta câteva elemente cheie și câteva recomandări. Prima parte, aranjamentele de implementare inițiativei de ocupare a tinerilor și a garanției pentru tineri. Totul a început în aprilie 2014 în Spania, când s-a lansat strategia pentru antreprenori și ocuparea tinerilor în Spania, care fusese agreată în 2013, având în vedere tinerii sub 30 de ani. nu neapărat uh, grupul de vârstă 16-24. Apoi, guvernul a prezentat planul de implementare pentru garanția pentru tineri, care e aproape copia um, strategiei pentru inițiativa de ocupare a tinerilor, care fusese lansată în aprilie în același an și în decembrie 2014, un an mai târziu, Programul operațional, ocuparea tinerilor a fost aprobat și el și acest program operațional e dedicat în exclusivitate implementării garanției pentru tineri și a inițiativei de ocupare a tinerilor, care e perfect integrată în acest program, inter, program operațional. Inițiativa aceasta, finanțarea pentru ea, e important să spunem, reprezintă 40% din finanțarea totală a inițiativei de ocupare a tinerilor, adică 2,7 miliarde de euro în Spania. Alocarea pentru Spania înseamnă 943 de milioane, cea mai mare din toate țările europene și cu fondurile SEF și confinanțarea se ajunge cam la 2 miliarde de euro. Câteva comentarii în legătură cu beneficiarii acestei inițiative de ocupare a tinerilor sau uh, garanția pentru tineri. În Spania, inițial, s-a hotărât că grupul 15-24 de ani NITS uh, trebuie să fie beneficiarul acestui uh, sistem, dar în iulie 2015 a fost deja extins pentru a acoperi și pe tinerii cu vârsta până la 29 de ani, atâta vreme cât rata șomajului depășea 20%. Cererile, condiții de eligibilitate, după cum am spus la început, erau atât de stricte încât ni se pare că au limitat într-o mare măsură participarea tinerilor astfel încât în decembrie 2016, foarte de curând, aceste condiții au fost relaxate și în special condiția sau faptul că acești tineri NIT înregistrați uh, la serviciile de ocupare publică, dar nu și în cadrul garanției pentru tineri, pot să aibă această înregistrare ca pe un transfer, pot deveni beneficiari. Și acest lucru a fost foarte semnificativ. Toate regiunile spaniole sunt eligibile și jumătate din resurse au fost uh, dedicate inițial regiunilor în Spania. După cum știți, Spania este o țară puternic regionalizată și uh, comunitățile au uh, competențe în ceea ce privește administrarea politicilor de piață. Deci jumătate din resursele pe care ți pentru tineri au fost ă, acordate regiunilor în funcție de ratele de tineri din categoria NIT. Gen, cealaltă parte a fost ă, coordonată la nivel central și unul dintre punctele esențiale în Spania este că a produs un parteneriat între mai mulți actori Eh, inițial au participat 84 de organizații și o rețea foarte mare de puncte de informație care aparțineau Institutului Național pentru Tineret și apoi 5 ONG-uri mari, eh, printre care YMCA, eh, Ministerul Administrației Publice fiind și el parte, care se ocupă de coordonarea organizațiilor locale. Și foarte de curând, în decembrie 2016, este un alt lucru important. Ministerul Învățământului și Ministerul Sănătății a Serviciilor Sociale și Egalității, precum și partenerii sociali, au uh, creat acest parteneriat, ceea ce înseamnă că Ministerul Învățământului nu a fost implicat de la bun început în parteneriat, uh, cum nu a fost nici Ministerul pentru Servicii Sociale. Este important să subliniem că Spania a adoptat uh, reforme importante pentru a implementa cele două programe și care sunt în concordanță cu uh, Uh, reforma politicilor active de piață adoptată în 2012 și care urmărește o mai bună coordonare între administrarea centrală și regiuni. În ceea ce privește progresul puterii în uh, aplicare, uh, după cum au spus antevorbitorii mei, punerea în aplicare este în spatele mediei europene aceea în ceea ce privește finanțarea, cât și acoperirea. Cu toate acestea, sentimentul meu este că s-au făcut pași înainte importanți în 2016. Cu toate acestea, rata de acoperire Eh, pentru grupul între 15 și 29 de ani eh, este, era în februarie 2017 la aproximativ 32%. Acestea sunt calculele mele pentru că nu există date oficiale eh, de la sfârșitul lui 2015. Pur și simplu am luat datele folosite în sistem și am făcut calculele acestor procentaje în baza estimărilor tinerilor din categoria, din această categorie de vârstă. Deci vorbim de o rapă de acoperire 32%, care este în urma ratei de acoperire la nivelul Uniunii Europene din 2015, care era de 37%, dar este de două ori mai mare decât în uh, februarie 2016 și deci sentimentul meu este că ritmul punerii în aplicare a crescut mult în 2016. Alte rezultate uh, luate din studiul Comisiei Europene ne arată că Iată, alt, alt rezultat al meu, de fapt, este că există mari disparități între regiuni uh, mai ales în ceea ce privește Andalusia, Asturia și Galiția, este de peste 40%, dar în alte regiuni, cum ar fi Ormilia, este sub 30%. După cum am spus, am luat indicatorii de la Comisia Europeană este uh, uh, uh, la nivel temporar avem 74% mult mai bine decât la nivelul Uniunii Europene. Aici este mare diferență față de media europeană pentru că doar pe de altă parte doar 30% dintre oferte sunt legate de locuri de muncă, celelalte 70% sunt legate de a doua șansă de activare sau în fine de stagiaturi. Uh, al treilea indicator, durabilitatea integrării, este uh, destul de apropiat de media Uniunii Europene și 37,7% într-o uh, situație pozitivă la șase luni după ce ies din schema garanției pentru tineret care sunt motivele care au dus la această punere în aplicare limitată și întârziată, după părerea mea. Ehm, nesiguranța și confuzia inițială în legătură cu cine ar putea fi eligibil pentru cele două programe în uh, contextul suprapunerii perioadelor de programare și de asemenea a unui adaptor târzii a criteriilor de selecție pentru operațiuni, că acestea au fost adoptate în mai 2016, ceea ce înseamnă că multe dintre organizații puneau deja în aplicare măsuri fără să știe dacă aceste măsuri vor fi eligibile în cele din urmă. Și nu sunt. Eh, al doilea motiv, după părerea mea, este contextul economic general, în special consolidarea fiscală eh, eh, aplicată politicilor de pe piața muncii între 2007 și 2014. Bugetul alocată acestor politici în Spania a scăzut cu 30%, ceea ce în contextul creșterii șomajului a însemnat că politicile de pe piața activă de muncă pentru o persoană care dorească să muncească era redusă cu 68%. Asta ca să vă faceți uh, o idee că bugetul pe cap de locuitor în Spania este de aproximativ 10% față de ce alocă Danemarca. Uh, 23% din ce alocă Franța pentru proprii cetățeni și în jur de 30% din ce oferă Germania. Asta înseamnă că programul, programul nu a putut compensa această scădere enormă în resursele bugetare. Un alt motiv al acestui progres limitat este capacitatea limitată a serviciilor regionale. După cum am spus mai devreme, acestea reprezintă o parte importantă a parteneriatului și este responsabilă cel puțin în măsură de 5, în proporție 50% pentru punerea în aplicare a programului. Lipsa inovației care a fost menționată deja în activitățile oferite și ă, mai prea multă concentrare pe furnizarea de produse. În general, în Franța am avut ă, locuri de muncă doar în proporție de 30% și în locul, în lipsa unor oportunități ă, a existat o concurență mai sporită pentru locurile de muncă existentă și când vorbim despre educație inferioară, atunci s-a ajuns și la locuri de muncă cu condiții precare. Al treilea punct este evoluția șomajului în rândul tinerilor și ocupării. Nu vedeți bine graficul, nu-l văd nicio, nu e nicio problemă. Eh, pe stânga graficul arată evoluția șomajului în rândul tinerilor din Spania, în termeni absoluți, vă voi ști. Mesajul principal este că eh, șomajul în rândul tinerilor a eh, crescut cu, o milioană de, cu un milion de persoane între 2008 și 2013 mai mult dintre, de deci jumătate din acești tineri erau cei cu uh, educație inferioară și uh, ceea ce privește revenirea între 2013 uh, și 2015, aproape 400, nu, avem aproximativ 400 de, cu 400 de șomeri mai puțin Bun, pe dreapta, dacă vă uitați, vedeți că aproape 2 milioane de tineri șomeri și-au pierdut locurile de muncă în prima fază a crizei, deci între 2008 și 2013, însă începând cu 2013 și până în 2016, până la sfârșitul anului, doar 21.000 de locuri de muncă au fost create pentru tineri. Uh, cu disparități foarte mari la nivel regional. De pildă, în Castilia am avut o reducere a șomajului rândul tinerilor de 40%, dar uh, la Valencia n-am avut decât 5%, 6% și așa mai departe. Uh, calitatea locurilor de muncă s-a vorbit și despre aceasta aici. Locurile de muncă Uh, au stabilit că există o deteriorare a condițiilor de muncă și cu salarii mai mici și uh, din ce în ce mai multe contracte temporare uh, între 2008 și 2014 a existat o scădere a nivelului salariului cu 25% a salariilor oferite tinerilor principalele provocări pentru Spania. Spania trebuie să își îmbunătățească punerea în aplicare fizică și financiar a programului de ocupare pentru tineri. Ideea ar fi să terminăm punerea la punct a sistemului informatic integrat. Spania a creat un sistem integrat foarte complet, dar nu este încă finalizat și este indispensabil să fie terminat pentru a avea mai multă monitorizare, mai multă transparență și evaluare și de asemenea trebuie îmbunătățită uh, coordonarea între diferiții parteneri, uh, trebuie consolidată punerea în aplicare în regiunile rămase în urmă și aceasta este o necesitate Apoi eh, trebuie eh, îmbunătățită capacitatea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, trebuie pune, eh, puse în aplicare și măsurile laterale din ce în ce mai mult. Aici este o diferență față de media Uniunii Europene. Spania nu investește suficient uh, Și provocarea este, bineînțeles, să răspundem la uh, nevoile tinerilor care se află în risc de uh, sărăcie și de uh, excluziune socială în ceea ce privește provocările uh, pentru Uniunea Europeană, trebuie prelungită, eventual, luată în considerare prelungirea uh, punerii în aplicare, uh, perioadele de punere în aplicare pentru absorpția fondurilor, pentru că Spania ar putea să nu poată pune în aplicare și absorbi toate fondurile alocate. Și trebuie menționată finanțarea până după 2018, ținând seama de faptul că această integrare pe forța de muncă, pe piețele muncatinerilor reprezintă 80 50% uh, din finanțarea pentru uh, garanția pentru tineret. Uh, până în 2023 ar rămân doar 20% din buget dacă s-ar retrage, ceea ce ar fi o reducere substanțială. Și dacă aveți întrebări sau comentarii, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc, deci am cunoscut elemente de evaluare, dar și o privire precisă privind o regiune și respectiv situația spaniolă. Eh, voi da raportorului și raportorului din umbră cuvântul câte două minute pentru populari. Lepa za besedo, tokrat se oglašam in se zahvaljujem za... Domnule președinte, Vă mulțumesc pentru această prezentare, pentru acest raport. Aceste statistici sunt foarte interesante, trebuie să o spun. După ce v-am ascultat prezentările, cred că avem sentimente diferite în privința acestui program. Ne punem întrebarea dacă chiar a avut succes sau nu. Fără îndoială, la nivel Uniunii Europene am investit uh, foarte multe fonduri pentru rezolvarea acestei situații și, după cum vedeți, statele membre uh, au niveluri diferite de absorpție atunci când vine vorba despre aceste resurse. Cu toate acestea, nu putem mereu să arătăm instituțiile europene cu degetul, dar trebuie să ne întrebăm la ce nivel a fost succesul unor anumite state membre la nivel național. Acestea trebuie să pună în aplicare programele în țările lor. Înainte de a discuta urmarea sau, disc, sau necontinuarea acestui program, și cred că toți uh, suntem de părere că ar trebui să facem mai mult în această direcție, cred că ar trebui să spunem da. Acest program a creat multe rezultate pozitive, a creat multe efecte pozitive, însă observațiile dumneavoastră ne vor ajuta probabil să ne asumăm mm, o responsabilitate mai mare în viitor, să devenim mai transparenți în modul în care folosim fondurile și mai eficient. Vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru, faptul că avem acest program uh, și că alocăm uh, fonduri semnificative pentru el este uh, bun, dar trebuie să știm dacă acestea sunt soluții pe termen lung sau pe termen scurt. Nu putem crea noi locuri de muncă creând uh, noi fonduri. Trebuie să ne asigurăm că punem pe picioare o economie durabilă dacă vrem soluții pe termen lung. Și în concluzie aș dori să subliniez un lucru care mi se pare important. Când un program e a sfârșit, un program pentru tineri trebuie să garantăm suficiente locuri de muncă pe piața de muncă. Nu putem să avem situații precare după punerea în aplicare acestor programe. Nu am nimic pentru SND și deci îi dau cuvântul doamnei Labaiova. Acum am pronunțat bine? Da, excelent. Mulțumesc mult. Foarte pe scurt, un lucru pe care probabil că l-am mai spus și înainte, dar dacă vorbim despre evaluarea eficienței, cred că ar trebui să vedem cum putem uh, produce rezultate pe termen lung. Și aici m-ar interesa punctul dumneavoastră de vedere, pentru că ați fost pe teren, ați văzut cum uh, se face punerea în aplicare în statele membre, deci cum putem evalua aceste rezultate pe termen lung pentru a nu avea doar rezultate imediate pe termen scurt. A doua întrebare pe care o am inițiativa uh, pentru ocuparea lucrurilor pentru muncă este privită ca uh, birocratică și ca uh, o povară suplimentară administrativă. Ce s-ar putea schimba din punct de vedere practic pentru ca beneficiarii să solicite aceste fonduri mai simplu? Deci ce recomandați să schimbăm din punct de vedere practic? Ce vreau să subliniez în încheiere este că trebuie să fim foarte atenți să menținem sinergiile între toate politicile Uniunii Europene. Nu doar ocuparea forței de muncă, muncă uh, și uh, învățământ, ci a tuturor politicilor pentru tineret. Acestea trebuie să fie complementare și trebuie să menținem sinergiile, pentru că dacă avem doar programe izolate, nu vom putea schimba bine situația. Și ultimul lucru pe care doream să-l subliniez și este important uh, este sprijinul Comisiei Europene. Deci, dincolo de punerea în aplicare și de eforturile la nivel național și regional, esențial este, esențial este ajutorul Comisiei care să acopere lacunele de punere în aplicare, dar cred că Comisia face foarte multe în ceea ce privește această asistență tehnică directă în statele membre din regiuni. Mulțumesc! Mulțumesc din partea verților, doamna Rinche. Mulțumesc și eu le mulțumesc antevorbitorilor, mele, antevorbitorilor mei și trebuie să spun că mai ales raportul spaniol mi-a arătat că ce trebuie să analizăm este coerența politicilor, pentru că, pe de-o parte, uh, dacă avem o, reducere a plăcilor de pe piața de muncă cu 68%, care nu este exclusiv, dar poate și pentru că Spania a fost o țară unde s-a făcut o consolidare a bugetului care taie fondurile pentru aceste bugete, iar pe de altă parte venim cu finanțarea europeană, care este importantă și utilă, dar care nu poate compensa și nu poate umple problema creată de politicile europene, cred că devenim incoerenți și este un lucru pe care inițiativa nu îl va putea rezolva. Cred că este o critică pe care trebuie să o luăm foarte în serios și cred că a arătat de asemenea din nou cum pentru a rezolva problema uh, șomajului, mai ales în țările din Sud, uh, trebuie să creăm locuri de muncă, pentru că fără investiții în economie și fără a crea locuri de muncă de calitate, va fi imposibil să-i aducem pe tineri pe piața de muncă dacă nu există locuri de muncă. Și cred că uh, această idee mi-a venit atunci când vorbea despre rezultatele uh, din Spania. Și am o întrebare uh, care vă este adresată amândurora, de asemenea în ceea ce privește uh, rezultatele uh, Uniunii Europeană în ansamblu ei, ați spus că trebuie să facem mai departe cercetare și am impresia din observațiile pe care le-ați făcut că nu, nu, nu pot avea o vedere de ansamblu, pentru că sunt în continuare foarte multe întrebări la care nu s-a dat răspuns și v-aș întreba când credeți că vom putea avea o imagine mai completă și ce bă, alte tipuri de studii trebuie și de valori trebuie făcute pentru a evalua nu doar punerea în aplicare a inițiativei în ansamblu, ci și analiza bunelor practici, pentru că în exemplul spaniol am putut vedea multe dintre provocări, dar poate că am putea să analizăm și alte exemple unde lucrurile funcționează foarte bine și unde, de unde alte state membre pot la rândul lor să învețe ceva. Mulțumesc de mult, de la NF. Doamna Șoitrom, acum. Două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Câteva comentarii și o întrebare cu permisiunea dumneavoastră. Cred că ambele inițiative, Garanția pentru Tineret și Inițiativa de Ocupare a Tineretului uh, se adreseze pe bună dreptate tinerilor șomazi neimplicați, needucați. În legătură cu exemplul Spanii, vedem că <clears throat> aspectele pe care se concentrează sunt importante, nu trebuie neglijate. În același timp, aceste inițiative sunt cam fragmentate. Dacă ne uităm la harta de sprijin pentru tineri între 17 și 30 de ani în Uniunea Europeană, vedem garanția pentru tineret, inițiativa pentru tineret, corpul de voluntariat și altele. Sunt patru sau cinci programe care funcționează în paralel și acum încă o inițiativă nou-nouță. Cred că ar trebui să ne gândim la eficacitatea sau lipsa de eficacitate a întregului sistem. Destinatarii sunt potriviți, dar uh, mesajul e foarte fragmentat. Acesta se bazează pe diverse propuneri ale Comisiei. Parlamentul European sprijină scopul general, adică să ajutăm statele membre să dea o mai bună educație, o mai bună experiență de muncă și o mai bună identificare de locuri de muncă, dar instrumentele la dispoziție ar trebui să fie mai coordonate, chiar la nivelul Comisiei Europene. Ce aș vrea să vă solicit părerile dumneavoastră în legătură cu acel uh, program pentru corpul de voluntari. Se spune că inițiativa de garanție pentru tineri și inițiativa de angajarea tinerilor vor fi cele două inițiative care vor contribui la realizarea acestui al treilea. Cea de-a doua întrebare, îmi pare rău, domnule președinte. Mi se pare foarte important. Ați spus că în Slovenia se aplică un proiect de aproximativ 20 de milioane de euro la care participă 2000 de persoane, deci cam 10.000 pe participant. Cât de generos sunteți cu ei? Puteți să-mi spuneți dacă vi se pare că e ceva adecvat sau nu? Mulțumesc, spune președintele. Ne rămân vreo 10 minute. O să-i dau cuvântul domnului Varnai cu atâtea întrebări, e foarte clar că în 10 minute e imposibil să răspundeți la toate. Vă rog să faci un triaj, două-trei minute și să-i lăsați și pe ceilalți experți să poată să ia cuvântul pentru alte două-trei minute. Mulțumesc. E o poziție delicată, adică pot să le transmit pe cele mai simple colegei. O să mă concentrez pe politică și garanția pentru tineret. S-au făcut observații legate de discrepanțe în implementare, datele legate de aceste, rata de acoperire și ieșirile reușite. Garanția pentru tineret e ceva nou și culegerea de date. El abia la început, deci avem date doar pentru 2014-2015, ceea ce înseamnă că ne trebuie ceva timp ca datele să devină pe deplin fiabile. Acestea fiind spuse, e adevărat că <clears throat> progresul e inegal, ceea ce e foarte clar și vizibil, dar e și din cauza faptului că Situația diferă foarte mult de la un stat membru la altul. În legătură cu întrebarea concretă legată de rata de acoperire și rata de ieșire, vedem că unele state membre au optat să acopere mai mulți tineri. Atunci eficiența ca rată de reușită nu e neapărat la fel de mare. Alte state membre oferă mai întâi garanția pentru tineret numai pentru o mică parte a celor din categoria NIT, dar uh, cu rate de reușită mai mari. Ceea ce am observat în perioada culegerii datelor. S-a făcut un comentariu legat de programe specifice în garanția pentru tineret, care nu se neapărat uh, eficiente, inovatoare, dacă se pot elimina programele respective sau nu. Concentrându-ne pe partea de politică, garanția pentru tineret, suntem în legătură permanentă cu statele membre și nu doar ce am menționat acum prin semestrul european și EMCO, nivelul superior, ci avem și nivelul de lucru, unde sunt contacte, o rețea de coordonatori în munca de tineret, și am precizat statele membre uneori când vedem că anumite programe trebuie să fie perfecționate. Acestea fiind spuse, nu cred că Comisia poate elimina complet unele programe, măcar poate concilia statele membre să facă unele programe mai bune. Apoi, s-a pus o întrebare în legătură cu modul în care măsurăm durabilitatea garanției pentru tineret, oferta de angajare, care e cea mai populară. Avem date de follow-up. Culegerea de date din exercițiul respectiv sunt date colectate în legătură cu ce se întâmplă cu tinerii care au luat o ofertă din garanția pentru tineret la 6 luni, 12 și 18 luni după aceea. Problema este că suntem la începutul implementării și nu avem date decât pentru ce se întâmplă după 6 luni, dar pe măsură ce trece timpul vom avea date suplimentare în legătură cu asta, ceea ce o să ne ajute să vedem în ce măsură aceste programe sunt durabile. Dacă ofertele de muncă dau condiții de muncă bune, e o întrebare justificată. Dar în faza actuală nu știm răspunsul. Iată de ce am subliniat că e foarte important să mai discutăm cu statele membre. Chestiunea calității, cum să asigurăm calitatea ofertelor. În prezent, Comisia lucrează deja împreună cu OIM pentru a avea o definiție privind calitatea ofertelor, dar explorăm și posibilitatea de a discuta standarde de calitate cu statele membre la EMCO, la Comisia pentru Ocupare. Rezultatul final al discuțiilor va depinde de părerile statelor membre. Întrebare dacă există bune practici. Nu știu cât timp mai am. Deja a expirat timpul. Superb. Atunci, foarte pe scurt, vârsta limită Statele membre decid limita de vârstă și unele state membre au decis să meargă până la 29 cu garanția pentru tineri, dar Comisia nu vrea să se amestece. Și în fine, ultima precizare. Dacă să scoatem stagiile din oferta de garanție, pentru că e doar 12%, e o problemă de culegere a datelor. În unele state membre, stagiile sunt uh, etichetate ca locuri de muncă. Deci și la cele 70% locuri de muncă sunt și stagii implicate în unele state membre. În orice caz, Comisia nu are intenția să scoată stagiile de acolo. Și acum o să-i dau uh, microfonul colegii. Mulțumesc. Să încerc să răspund la 5 întrebări. Măsurarea eficacității și rezultatelor pe termen de lungă. Ca păi și la garanția pentru tineret e un indicator de rezultat pe termen mediu și îndelungat. După șase luni, multe state membre fac eforturi să facă estimări mai bune impactul intervenției. Grupuri de martori, grupuri de control, să nu uităm că multe țări situația datelor nu e bună pentru astfel de evaluări, unde există, o să dea informații importante cu privire la rezultate. Apoi, ce se schimbe? Să fie o povară administrativă mai mică. Sunt două niveluri. Unul, ce am spus în concluzie. Dacă ar fi mai bine aliniat cu ESF la autoritățile de gestionare și organizații care aplică, să fie rezultatele în același timp. Dacă sistemele de achiziții, de monitorizare sunt aliniate, ar fi o povară mai mică administrativă pentru furnizori. Și ca să clarific ceva legat de eligibilitatea tinerilor, am auzit și din Spania, știu și din contextul din Anglia, mulți furnizori cred că aduc dovezi de reședință, de domiciliu în zonă, să nu fie implicați, dar există mai multă flexibilitate și ține de responsabilitatea comisiei sau autorității de management să spună că și ei astfel de dovezi mai soft pot fi utilizate. Când vom avea o imagine mai clară? În mai-iunie, datele din 2016 pentru inițiativa de ocupare a tinerilor. Nu știu când o să fie disponibile pentru dumneavoastră, dar o să fie la comisie. Apoi vom putea evalua situația în 2015-2016 și în ce privește bunele practici. Evaluarea finală nu e solicitată decât la sfârșit de 2018, când se încheie program. Probabil că o să dea informații legate de bunele practici, dar unele s-ar putea să fie disponibile și mai devreme, ceea ce ar fi important. Nu am multe informații despre Corpul European de Solidaritate. Mă îndoiesc dacă inițiativa de ocupare pentru tine rămâne, nu văd cum ar putea să se combine cu corpul de solidaritate. În teorie, toată finanțarea ar fi trebuit să fie deja angajată sau planificată. Deci nu văd cum ar putea să meargă împreună. Poate comisia ne poate spune mai multe. Și în fine, dacă e adecvat sau nu, câți bani se cheltuie pe cap de tânăr, depinde de care sunt problemele tânărului în cauză. Pentru unii tineri care sunt foarte departe de piața muncii, trebuie să investești mai mulți să deci, zicem, mai mult de 1000 de euro pe cap de tânăr. Depinde ce îți propui să realizezi, care e grupul țintă. Dacă sunt tineri cu dizabilități, atunci e cu atât mai scump. Mulțumim. Două minute. Câteva comentarii despre coerența dintre reducerea bugetului pentru politici macro în Spania pe cap de tânăr 68% și combinația cu finanțarea garanției pentru tineret sunt întru totul de acord. Serviciile publice de ocupare au fost blocate. Asta a fost impresia noastră. Unul dintre motivele pentru care am avut uh, un început foarte lent. S-a mai comentat că Trebuie să creăm locuri de muncă, dar nu are sens în Spania. Jumătate din cei din categoria au niveluri foarte înalte de educare și e inutil să-i tot instruim, să-i reinstruim, să-i îndopăm cu educație peste educație, pentru că nu le servește la nimic. După cum am spus, e o mare concurență pentru foarte puținele locuri de muncă disponibile. Cu toate acestea și cred că e un risc care există în prezent în Spania, așa nume. E foarte frecvent că stimulentele de angajare, o formă de reducere a asigurărilor sociale sau subvenții la salarii pentru tineri, dar și pentru vârstnici, pentru slabă calificare, pentru diverse grupuri. Aceste stimulente s-au dovedit foarte neproductive. Ar trebui să ne gândim uh, cum să facem cât mai bine cu subvențiile pentru salarii, să creăm locuri de muncă bune pentru ei. Cu subvențiile la salarii nu știu, nu sunt convinsă că reușim. E riscul ca subvențiile pentru salarii să fie doar un transfer de venituri de la, către o companie pentru a angaja o forță de muncă ieftină. În ce privește cercetări legate de date, în cazul Spaniei, aș merge la nivelul regional sunt multe practici extraordinare în Catalunia. Un simplu exemplu unde am fost și am văzut se adresează foarte concret tinerilor vulnerabili și lucrează cu autoritățile locale, cu ONG-urile. Și e uimitor ce rezultate obțin. S-ar mai putea îmbunătăți eficacitatea și transparența care ar trebui să fie mai mare. Nu știu din ce motiv, dar garanția pentru tineret E foarte puțin cunoscută în Spania. Despre corpul solidarității nu știu nimic. Mulțumesc. Ok, je vous remercie. Președintele, mulțumesc. A fost important ce am discutat aici cu aceste analize multifocalizate care arată în ce măsură E o dinamică extrem de importantă care răspunde la diverse interese și obiective cu adevărat importante în Uniunea Europeană. În orice caz, vreau să le mulțumesc tuturor, în special celor de la departamentul tematic care o să realizeze un document uh, care va integra reflexiile și contribuțiile pe care le-am avut în această după-amiază. Vreau să le mulțumesc și vorbitorilor și vorbitorilor, experților, expertelor rugându-i să ne scuze pentru limitele de timp, ceea ce complică lucrurile și mai mult. Le mulțumesc și colegilor deputați care au rămas până la sfârșit, ceea ce e destul de important. Și le mulțumesc și interpreților, fără de care n-am fi putut face asta. Să semnalez că vom avea o ședință extraordinară pe 3 aprilie la Strasburg și pe 11 și 12 aprilie aici la Bruxelles. Vă mulțumesc tuturor și un sfârșit cât mai plăcut al zilei tuturor.